Spania au trimis președintelui Parlamentului o cerere de a ridicare a imunității parlamentare a domnului Rolandas Pascas pentru a putea proceda la o investigație penală. Acest